meine sehr verehrten Doamnelor și domnilor, v-aș ruga ca încet, încet să ne așezăm, să facem liniște. Am, depăș, am întârziat deja cu vreo 10 minute, cred că totuși am atins o masă critică a prezenței. Permiteți să încep cu rezultatele reuniunii coordonatorilor, plecând de la încuvințarea dumneavoastră, așadar dacă nu e nicio obiecție. obiecție din partea dumneavoastră, am desemnat sau vă propun în următorii raportori. Pentru raportul pentru mai bună legiferare, domnul Karim, raportul din proprie inițiativă cu privire la punerea în aplicare a legislației europene, doamna Lichtenberger, în ceea ce privește uh, imunitatea colegului de magistris, colegul Rapcai. Apoi, în ceea ce privește propunerea uh, drepturilor contractuale, vom încerca în cadrul președinței, conferinței președinților să impunem uh, o, un coraportor, astfel încât și doamna Wallis, care s-a ocupat de această tematică de mulți ani, să preia acest uh, mandat. În ceea ce privește coraportorii, nu se poate decât cu acordul conferinței președinților proceda astfel. Apoi, am rămas cu o serie de chestiuni în discuție, descărcarea pentru 2010 uh, va reveni domnului Țviesca, în rest uh, se mai negociază între grupurile politice pentru a realiza mai multe propuneri nici nicio obiecție din partea dumneavoastră, consider că raportorii pe care tocmai i-am menționat sunt uh, desemnați oficial. Trecem acum la dezbaterea celor trei rapoarte. Este vorba despre teritorialitatea drepturilor de autor, apoi Cartea Verde a Comisiei și partea cu privire la drept, protecția drepturilor uh, de proprietate intelectuală. Propun să începem cu doamna Galo, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această comisie s-a reunit timp de doi ani sub coordonarea mea. Țin să subliniez faptul că acest grup de lucru le-a permis deputaților unor deputați din familii politice diferite care sunt interesați de drepturile de autor să se întâlnească și să dezbată împreună uh, în legătură cu subiecte uh, sensibile din punct de vedere politic, uh, cu rapoarte de, ale experților și uh, cu uh, asociațiile de consumatori. Acest grup de lucru ne-a permis să ne apropiem pozițiile și să devenim uh, Uh, conștienți uh, de pozițiile diferite, uh, chiar pozițiile politice care um, erau puse în discuție. Vă voi prezenta două uh, documente de lucru, unul referitor la digitalizarea cărților din 2010, martie 2010 și un altul referitor la teritorialitate și remunerație și gestiune colectivă, care datează din 15 septembrie 2010. Astăzi vă voi prezenta cel de-al treilea document pe care l-am pregătit, referitor la drepturile de autor în uh, domeniul muzicii și al audiovizualului. Dar, mai înainte de a începe uh, expunerea mea, aș vrea să uh, mulțumesc în modul cel mai sincer secretariatului pentru munca depusă timp de doi ani. Aș vrea să le mulțumesc tuturor membrilor pentru profesionalismul lor și pentru răbdarea de care au dat dovadă, pentru că în acest grup de lucru trebuie să spun uh, faptul că am auzit, am, am avut ocazia să auzim chiar și întrebări metafizice de genul ce este un artist, cine poate să uh, se numească artist și altele de acest gen. Deci un mulțumesc din toată inima secretariatului care a lucrat cu uh, noi am reușit să redactăm un document de lucru referitor la un subiect uh, sensibil din punct de vedere politic, dat fiind faptul că este vorba de drepturile de autor în muzică și în domeniul audiovizualului. Astăzi constatăm că piața evoluează în sensul punerii la a consumatorilor a unei oferte legale din ce în ce mai uh, uh, mari, ofertă cu conținut cultural general. Voi uh, cita doar iTunes, prezent de puțină vreme în toate statele europene. Uh, Deezer este o societate de streaming muzical în Franța și care se va lansa luna viitoare în Marea Britanie și uh, conform cu ultimele date uh, de la uh, SNEF, Sindicatul Național al, din domeniu, vânzările muzicale au crescut în primul semestru 2011 cu 23% în Franța, ceea ce plasează Franța în pe primul loc în acest uh, domeniu, 25% în Marea Britanie, 19% în Germania și 15% în Spania, chiar dacă această țară este afectată, așa cum știm cu toții, de um, uh, de uh, downloadarea um, ilegală avem, uh, există un nou serviciu ultraviolet care va permite stocarea de filme prin cloud computing și deci se va putea uh, avea acces la ele uh, imediat pe orice fel de suport. Deci, vreau să spun că o schimbare profundă e pe cale să se producă, care nu este atât de rapidă pe cât o dorim, dar este o schimbare care a produs deja efecte concrete și care schimbă modul nostru de consum. Asta este foarte important și cred că lucrul ăsta am devenit conștienți de acest lucru. Aș vrea ca să vă spun că de-a lungul tuturor a, uh, a, uh, schimburilor de, de păreri pe care le-am avut în acești doi ani, um, a reieșit că uh, europenii sunt în momentul de față, uh, reprezintă un uh, uh, câmp de consumatori foarte mare pentru uh, marile case de producție americane. Am să vă uh, dau uh, concluziile acum. Prima dintre ele este aceea că în niciun caz dreptul de autor nu este o noțiune învechită într-un mediu digital. Dreptul de autor nu este repus în discuție prin uh, Eh, dezvoltarea internetului. Dar care sunt modificările ce trebuie operate? Foarte sincer, cred că, așa cum știm cu toții, o reformă a gestionării colective a drepturilor de autor se impune, eh, deoarece e nevoie de transparență și de o bună guvernanță, dar și pentru a asigura remunerarea artiștilor. Și în sfârșit, așa cum știm, pentru a uh, facilita acordarea de licențe multiteritoriale și um, multirepertoriu. Așteptăm cu nerăbdare din partea Comisiei propunerea uh, de directivă referitoare la gestionarea colectivă, cu atât mai mult cu cât știm de asemenea și că dacă sectorul muzical este fragmentat, acest lucru este o um, consecință a recomandării din 2005. Deci trebuie să remediem situația actuală și să avem un repertoriu, eh, data, eh, o, o bază de date de repertoriu care va asigura transparența și legalitatea în acordarea drepturilor de licență. Eh, alt punct pe care trebuie să ne punem de acord este acela că, într-adevăr, niciun operator nu poate să propună servicii dacă nu protejează în mod eficient drepturile de proprietate intelectuală online piața spaniolă a muzicii este din nou un exemplu în acest sens. Deci trebuie neapărat, neapărat să revedem directiva 2004 asigurându-se caracterul personal ce se asigură uh, concetățenilor noștri. acest lucru poate fi realizat. În sfârșit, o reflexie trebuie făcută pe directiva 2001, în mod deosebit în ceea ce privește subiectele uh, în, uh, aflate încă în dezbatere, drepturile de succesiune care sunt facultative. În contextul de criză economică în care uh, trăim astăzi, uh, uh, acest lucru trebuie să ne încurajeze să uh, procedăm rapid. Nu există incompatibilitate între o economie a internetului pe de o parte și drepturile de autor de cealaltă parte. Trebuie pur și simplu să reflectăm, să prevedem Uh, dispoziții adaptate și să facem acest lucru foarte repede și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Galo. Putem uh, așadar continua cu raportorii. Domnul Masim, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că răspund eu pentru acest raport, eh, pentru că eu cred sincer că va, fi, va reprezenta un punct de răscruce în dezbaterea privitoare la drepturile de autor în Parlamentul European. Obiectivul meu fundamental cu acest raport e să terminăm cu războiul de date din dreptul de autor. Eh, munca observatorului va fi recompilarea analizelor și comunicarea datelor care să fie obiective, comparabile și fiabile. Apoi se va discuta la Bruxelles pentru a vedea care politică poate fi cea mai eficientă dacă dorim să ajungem la o economie a cunoașterii și a inovării. Există câteva amendamente care au fost depuse în Comisia pentru Cultură. E vorba de amendamente care vor contribui la redemararea dezbaterii uh, privitoare la copiile cu caracter privat. Acum când se construiește o casă, nu trebuie uh, început cu acoperișul, ci cu fundația. Trebuie să discutăm despre infracțiunile uh, la datele, mă rog, la caracterul privat al datelor, dar prima dată trebuie să avem datele necesare pentru a o face lupta împotriva acestor uh, infracțiuni, uh, aș dori mai ales să uh, examinăm situația actorilor care nu au natură economică, ci creatoare, ales autorii care sunt cei ce creează conținutul. Că fără ei, intre, proprietatea intelectuală este lipsită de înțeles și de conținut. Aș dori să controlăm că sunt uh, toate sectoarele implicate în observator uh, sunt uh, implicate în raportul anual de administrație, de gestionare care va fi trimis apoi Parlamentul European. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Masip. A treia va interveni acum doamna Geringer pe marginea propriului raport și atunci putem începe dezbaterea comună a acestora. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Și mă bucură faptul că putem discuta și situația operelor orfane și utilizarea autorizată acestora. Pentru că acum două săptămâni nu reușisem să avem această discuție. Însă, până la urmă, raportorii din umbră s-au pus de acord să avem o întâlnire informală. Am reușit să avem un schimb de opinii. Așadar, lucru care mă bucură foarte mult, eu am reușit să trimit raportul uh, spre a fi tradus, iar acum deodată puteți să-l examinați. Aș dori cu această ocazie să mulțumesc secretariatului, mă bucură și faptul că traducătorii au reușit să facă o treabă bună, astfel încât dumneavoastră aveți la dispoziție textul în toate uh, limbile oficiale. Eu cred că e vorba de un pas înainte important în direcția armonizării sectorului drepturilor de autor și consider că propunerea Comisiei Europene nu este doar un document important, ci unul care ne va permite să luăm o poziție și în legătură cu alte aspecte care trebuie armonizate pe piața comună. Aș dori oricum să fac unele comentarii cu privire la acest document. El se ocupă de situația bibliotecilor, arhivelor, nu doar cu, uh, cu caracter public, ci și privat, uh, arhive științifice, colecții care uh, pot fi consultate de către cei interesați. E vorba de uh, arhive cu caracter public. De exemplu, în Polonia, asta este o distinție importantă, pentru că în Polonia o, o bibliotecă publică uh, e diferită de o bibliotecă cu acces public. Deci eu aș dori să existe și o armonizare a diverselor tipuri de arhive și biblioteci. Important e ca toate tipurile de colecții să se regăsească în prevederile acestei, uh, acestui document. E vorba și de colecții de uh, de, de înregistrări radio sau audio, private sau publice. Sau video, desigur. Noi am putut analiza problema uh, operelor orfane și înainte de a pregăti acest raport, am putut să înțelegem problema analizând-o în detaliu. Dori să vă propun anumite modificări la Uh, directivă, care cred eu că sunt necesare. Cred că aș putea face și un comentariu cu caracter general. Unii cred că uh, operele orfane nu reprezintă o problemă importantă. Însă, în unele cazuri, operele orfane pot reprezenta până la 50% din anumite colecții. Așadar, dacă aceste colecții sunt puse la dispoziția publicului și sunt digitalizate, astfel încât ele să poată fi consultate pe internet, am face un pas înainte uriaș în direcția Puneri în comun a acestui adevărat tezaur care ar putea uh, ajunge la cunoștința tuturor celor interesați. Acum, de ce doresc, de ce am spus că doresc să propun anumite modificări? Ei bine, în amendamentele mele propun anumite modificări. De exemplu, când mă refer la teritoriul statelor membre, e important acest lucru, pentru că dacă vorbim de drepturile de autor, noi spunem că anumite opere vor fi protejate se, la, până la 70 de ani după crearea lor. Dar trebuie să ne reamintim că la data creării lor nu existau statele membre, deci ar trebui să vorbim despre teritoriul actualelor state membre. cred că ar fi o precizare importantă de făcut. De exemplu, în Polonia avem colecții foarte bogate, de exemplu, în Silesia inferioară, care acum este teritoriul polonez, uh, acum 70 de ani uh, era teritoriul altor state. Deci uh, operele au fost publicate pe teritoriul altor țări, în acest caz în Germania. Ce aș dori să insist asupra utilizării termenului teritoriul statelor membre. Apoi, aș dori ca vocabularul să fie coerent și atunci când se vorbește despre autori, mie mi-ar plăcea să utilizăm termenul de deținătorii drepturilor de autor cred că ar fi o, o, o exprimare mai coerentă și mai de înțeles. Deci amendamentul numărul 3. În legătură cu amendamentul numărul 3, aici el se aplică doar uh, versiunea în limba polonă. Numărul corect al directivei trebuie să fie 2001 per 2009 și nu 2011. Bine, dar este de fapt aceeași directivă, 2009, 2001 per 2009. Apoi, uh, în uh, întregul text am eliminat mm, termenul public uh, sau adjectivul public legat de radiodifuziune sau nadawców traktować łącznie. Ponadto jest kwestia... Deci, pentru că aici trebuie să luăm în cont și radiodifuziunea cu caracter privat. Și de asemenea, noi ne ocupăm și de opere care nu pot fi opere orfane pe viitor, pentru că în uh, Eh, documentul Comisiei se presupune că pe viitor nu vor mai exista opere orfane, dar noi nu putem fi siguri de acest lucru, Dar nu cred că ar trebui să impunem vreun termen pentru uh, crearea acestor opere orfane. Întotdeauna se poate întâmpla să nu fie posibilă identificarea autorului unei opere. în legătură cu anexa autorilor. Eu vreau ca aceasta să fie păstrată, însă nu vreau să se impună niciun termen, un termen până la care să se vorbească despre opere orfane și după expirarea acestuia ă, termenul să nu mai fie valabil. Deci eu aș dori o abordare coerentă și deschisă. La amendamentul 8, care se ocupă de cercetări, de cercetarea operelor. Propunerea spune, ghilimele, și alte organizații, închidem ghilimele. Eu aș vrea acolo să se spună și alte organizații autorizate că nu e vorba de orice fel de ONG care ar dori să efectueze asemenea cercetări, ci doar uh, unul autorizat. Deci aș dori aici uh, o mică modificare. Apoi am făcut niște referiri și la această directivă 2001 per 2009 în ce privește posibilitatea de a avea acces la operele orfane. Pentru că la amendamentul 12 se spune acolo că digitalizarea se face pentru protecția și restaurarea operelor aflate în colecții. Eu aș dori să avem o formulare mai extinsă, ca în directiva 2001 per 2009, unde se menționează și comunicarea între instituții și utilizatori. Deci cred că ar trebui să facem referire și la directiva anterior menționată interpretând astfel mai extins textul. Amendamentul 15 se ocupă cu cei care vor aplica directiva pe viitor. Unele state membre s-au ocupat deja de problema operelor orfane, mai ales țările scandinave, care utilizează licențe colective fără niciun fel de problemă și sistemul funcționează foarte bine. Nu trebuie schimbat. Așadar, problema noastră se adresează acelor țări care nu au legislație specifică în domeniu, în legătură cu operele orfane. Noi, sigur, nu dorim să forțăm animă nimănui, nu dorim să forțăm pe nimeni să ne adopte propunerea. Cred că ea trebuie să aibă un caracter opțional dacă nu există acest sistem de licențe colective, se poate utiliza această cercetare amănunțită despre care se face vorbire în directivă. Bun, ne putem imagina o situație în care o bibliotecă sau o arhivă nu poate efectua o asemenea cercetare. În acest caz, ei pot utiliza serviciile acestui organism colectiv de administrare și după descoperirea autorului, el va fi remunerat în consecință. Deci la amendamentul 15 eu propun eliminarea cuvântului aplicabil sau existent, applicable sau existing, pentru că eu doresc ca statele membre să aibă posibilitatea să aplice această directivă în mod liber. Deci aș dori o formulare cu caracter mai general, cu un, o sferă de aplicare mai largă, mai extinsă. Aș mai dori să mă refer și la problema situării instituțiilor care vor pune la dispoziția publicului operele orfane. Ele ar trebui să-și aibă sediul în statele membre. Acest lucru este important din diverse motive. Aș dori ca directiva să se aplice Uniunii Europene. Și aceste instituții ar trebui să-și aibă sediul în într-unul sau altul din statele membre. Aici, propunată la amendamentul 17. Apoi, în directiva sa, sau în propunerea sa de directivă, uh, Comisia se referă la domeniul de aplicare al directivei, uh, ca, acesta să, ca aceasta să se refere și la opere care au fost deja publicate, sigur, dar nu se face nicio referire la desene, picturi care ar trebui să fie incluse în așa numitul material tipărit sau opere tipărite, publicate. Deci toate operele care sunt incluse în această categorie trebuie incluse în domeniul de aplicare al directivei. Așadar, trebuie să ne gândim dacă putem pune la, dispo- la, la dispoziția publicului aceste opere printr-o expoziție organizată de o bibliotecă sau de o arhivă. De exemplu, o expoziție de fotografii. Acum, noi nu putem ști sigur dacă fotografiile au fost anterior publicate. Însă, oricum, într-un asemenea caz, ele ar fi prezentate publicului, expuse publicului. Deci, o colecție de fotografii sau de alt tip, care la momentul actual nu sunt cunoscute de public, ar putea fi făcute cunoscute publicului în formă digitală. Am adăugat și opere audiovizuale, eh, filme, deci opere cinematografice. Comisia propune ca fonogramele sau registrările audio să fie cuprinse în domeniul de aplicare al altei directive, dar eu nu văd care ar fi motivul acestei propuneri. Vorbim despre opere audiovizuale, dar nu audio. Eu am propus așadar să includem și operele audio și cele audiovizuale în directivă. Am mai propus și unele simplificări un text. De exemplu, propunerea vorbește despre bibliotecile care să pună cărți sau uh, material tipărit la dispoziția publicului. Dar uh, bibliotecile dispun și de colecții de opere audio sau cinematografice. Deci dacă vorbim de o bibliotecă, trebuie să ne gândim și la versiunea în care aceasta ar putea să organizeze expoziții sau să pună la dispoziția publicului opere audiovizuale. Eu aș vrea să fie incluse aici toate situațiile posibile și toate genurile de opere la care s-ar putea aplica această directivă. Deci veți vedea aceste schimbări pe care le-am propus eu în text cu intenția de a ajunge la o mai mare coerență. Apoi, în ce privește operele cu caracter audiovizual și cinematografic, vă reamintesc că acestea pot include mai multe categorii. Putem să ne uh, gândim la un film în care sunt înfățișate și materiale tipărite sub forma unor desene sau imagini, care fac parte, până la urmă, din opera cinematografică. Așadar, toate aceste categorii, care aparțin până la urmă categori, uh, uh, categoriei unei opere uh, cinematografice, să se regăsească în directivă. Deci toate cele ce apar într-un film ar putea fi considerate ca aparținând categoriei operelor orfane. La asta mă refer în amendamentul numărul 21, respectiv opere cinematografice sau interpretarea uh, termenului de opere cinematografice. De asemenea, m-am ocupat și de problema așa, uh, așa numitelor opere semi-orfane. De exemplu, sunt trei autori, dintre care doar unul este cunoscut. Atunci, uh, o astfel de operă nu mai este considerată orfană. Însă eu am propus ca într-un asemenea caz să opera aceasta să fie tratată ca fiind o operă orfană și să fie pusă la dispoziția publicului. Avem un autor și sigur că s-ar aplica uh, uh legile prioritare la uh, drepturile de autor, dar în ce privește autorii, ceilalți autori ai opere care sunt necunoscuți, aici s-ar aplica regulamentul privitor la operele orfane. Că avem uh, regulamente privitoare la drepturile de autor și la operele orfane și datorită combinării acestora două, și respectivele opere ar putea fi puse la dispoziția publicului. Cam asta ar fi uh, prezentarea propunerii mele. Vreau să spun că m-am ocupat și de momentul la care o operă orfană încetează să aparțină acestei categorii. Și anume, momentul în care autorul sau autorii săi sunt uh, descoperiți, identificați. Apoi, în ce privește măsurile de salvgardare în legătură cu instituțiile care vor utiliza operele orfane, aș dori ca statele membre să furnizeze garanții legale juridice că sunt în stare să digitalizeze aceste opere orfane. Așadar, ă, legislația națională a statelor membre ar trebui să ă, furnizeze siguranța juridică, pentru că bibliotecile nu trebuie să se teamă că ar putea suporta costurile digitalizării acestor opere sau alte uh, uh, cheltuieli neprevăzute. Așa încât și această problemă este foarte importantă. Deci, siguranța juridică înseamnă că în legislația națională a statelor membre există prevederi care să permită desfășurarea unor cercetări cu bună credință de către una din instituțiile care apar în anexă Bun, în, referire, în legătură cu această anexă și cu instituțiile, uh, lista nu trebuie să fie una exhaustivă. Trebuie să rămână o listă deschisă, pentru că pe viitor probabil că o să mai apară instituții poate mai bine echipate care să se poată ocupa de această problemă. Deci lista trebuie să rămână deschisă. Apoi, în ce privește articolele 6 și 7, articolul 7 se ocupă de modul în care trebuie tratată o operă orfană. De exemplu, când autorul este cunoscut, W artykule 7, który mówi o tych există un registru și atunci cred că acesta nu ar trebui să se regăsească la articolul 7 care se referă la utilizarea comercială a altor opere. Eu cred că ar trebui să se facă o vorbire despre la articolul 6 care se referă la alte utilizări. Uh, o operă orfană care este digitalizată. ar trebui considerată ca având acest caracter în întreaga Uniune Europeană și ar trebui să fie posibil să poată fi consultată în întreaga Uniune Europeană, pentru că asta este, până la urmă, ideea directivei. Bun, cu asta cred că am reușit să includ toate criteriile pentru punerea la dispoziție a operelor orfane în articolul 6 și articolul 7 se referă la utilizarea acestor opere în scopuri comerciale de către instituțiile menționate la articolul 1, adică biblioteci, arhive și așa mai departe instituțiile, instituțiile acestea nu sunt uh, societăți comerciale care ar putea sprijini financiar digitalizarea. Deci dacă ne putem închipui cazul în care o bibliotecă sau un muzeu dorește să utilizeze o operă orfană pentru un scop, într-un scop comercial, însă în interesul public, uh, acest lucru ar putea fi făcut posibil conform articolului 7, însă exclusiv pentru instituțiile care se regăsesc în articolul 1. Deoarece Comisia, bine, Comisia pentru Cultură a propus eliminarea articolului 7 pentru că se temeau că, de exemplu, o mare companie, o, <laughs> de exemplu, un producător de textile, de articole textile, ar putea uh, să dorească să utilizeze imagini care fac parte dintr-o astfel de colecție de opere orfane. Deci noi vorbim exclusiv de, institu- de instituțiile uh, menționate și incluse la articolul 1. La începutul uh, directivei Comisia Europeană deschide calea parteneriatelor public-privat. Însă textul directivei nu face nicio mențiune la acestea. Deci în amendamentul 43 am propus o variantă care să prevadă specific faptul că aceste instituții cu scopul de a pune aceste opere la dispoziția publicului, pot încheia acorduri, parteneriate public-privat, conform cărora bibliotecile sau muzeele ar putea încheia contracte, de exemplu, pentru colectarea de fonduri în vederea digitalizării unor opere. Końcowe zapisy dyrektywy tam... Bun. Ce privește dispoziți, dispozițiile cu caracter formal al, a direct, ale directivei, eu propun eliminarea cuvântului fonograme. Pentru că acestea, cred eu, sunt opere audiovizuale și în anexă, acolo unde se menționează copia obligatorie, eu aș dori să se menționeze acolo cataloage de articole cu caracter obligatoriu. Asta tot uh, pentru coerența textului. Dar, în general, aș dori să ne asigurăm că aceste opere să fie puse la dispoziția tuturor celor interesați și sper că și discut discuțiile asupra textului vor fi de bună calitate. Aș dori să încurajez toți raportorii din umbră să-și aducă contribuția și să sugerez și sper că veți fi de acord, să propunem ca termenul uh, pentru depunerea amendamentelor să fie ziua de 21 octombrie, ceea ce ne va pune destul timp la dispoziție pentru discuții pentru că uh, e vorba de un termen de două săptămâni. astfel încât vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a ajunge la compromisuri după ce vom fi luat cunoștință de toate amendamentele. Deci vă rog ca termenul să fie fixat pentru data de 21 octombrie astfel încât vom avea destul timp la dispoziție pentru a ajunge la compromisuri. Sper că v-am prezentat toate problemele importante și vă mulțumesc pentru atenție. Fine. Mulțumesc pentru a încheia și um, la modul tehnic această dezbatere. Vă întreb încă o dată, 21 octombrie e în regulă pentru toată lumea? Văd că nu este cazul, doamna Lichtenberg. Mie mi se pare un termen foarte scurt pentru și ar fi mai bine din punctul meu de vedere dacă ar exista posibilitatea de a extinde puțin acest termen. Dacă nu se poate altfel, bine, însă mi-aș dori să avem puțin mai multă marjă de manevră. Uh, secretar, secretariatul îmi comunică că nu se poate altfel. 29 octombrie, mai sunt 10 zile totuși până atunci. Bun, mai uh, dorește să intervine doamna Frölinger la punctul rămas în discuție și pe urmă trecem la dezbatere. Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața, stimați membrii acestei comisii. Domnule președinte, nu am înțeles dacă ați dorit să comentez și și documentul elaborat de grupul de lucru a doamnei Galo sau doar cele două rapoarte? Uh? Avem o dezbatere comună și uh, dumneavoastră vă revenea misiunea de a vă referi la Cartea Verde în ceea ce privește operele autovizuale până la urmă, noi prevăzusem comisia ca reprezentantă aici. Bun, mulțumesc, domnule președinte. Cartea verde cu privire la difuzarea online a operelor audiovizuale este foarte strâns legată de celelalte subiecte care se discută astăzi aici, în special de documentul de discuție elaborat de grupul de lucru al doamnei Gală cu privire la drepturile de autor. Cartea verde cu privire la opere audiovizuale ține cont de faptul că piața audiovizuală din Uniunea Europeană nu s-a maturizat complet și că în, în termeni economici această piață nu își îndeplinește întregul potențial și că în Europa nu avem servicii precum cele din Statele Unite, ca de pildă Netflix. Și sectorul audiovizual nu are doar un potențial semnificativ vis-a-vis -vis de creșterea economică, ci și o importanță semnificativă pentru diversitatea culturală în Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere, lucrurile se leagă și de celelalte propuneri unde încercăm să unde încercăm să descătușăm potențialul acestor uh, opere de artă. Noi încercăm să dăm un răspuns la principalele cauze pentru care piața audiovizuală se află în urma altor piețe similare, în special acelei din Statele Unite. Există mai multe motive în acest sens. Unul fiind evident diversitatea culturală și lingvistică din Europa care pe de o parte reprezintă o îmbogățire, o binecuvântare, însă pe de altă parte face ca în domeniul audiovizual să fie mai dificilă crearea unor servicii paneuropene și a unei piețe digitale unice. Însă mai există și alte motive care se leagă de sistemul drepturilor de autor din Europa. Și așa cum spunea și doamna Galo, piața digitală nu pune sub semnul întrebării drepturile de autor. Pentru că acest lucru stă la baza dezvoltării unor noi modele de afaceri. Însă problema este faptul este sunt de fapt modalitățile mai greoaie în care se exercită și se obțin uh, licențe pentru drepturile de autor în Europa. Și încercăm să analizăm lucrurile din toate perspectivele, nu doar pentru piesele muzicale, care va face subiectul unui document viitor pe care intenționează să-l propună Comisia. Există pe piața audiovizuală diferite subpiețe, așadar cea pentru servicii noi de video la cerere, însă și piețe mai tradiționale, precum servicii mass media audiovizuale, precum retransmiterea unor emisiuni și toate aceste piețe au diferite structuri de autorizare și diferite modele de afaceri. Și va trebui să analizăm în special ceea ce putem face pentru a încuraja creșterea acestei piețe și acordarea de licențe transfrontaliere. Va trebui așadar să analizăm cu atenție și decizia recentă a Curții Europene de Justiție cu privire la uh, cazul din uh, prima ligă în ceea ce privește restricțiile teritoriale pentru retransmiterea meciurilor de fotbal, care nu stau neapărat în centrul uh, drepturilor de autor, însă există similitudini și de aceea trebuie să analizăm uh, situația foarte îndeaproape. De asemenea, va trebui să analizăm și remunerarea uh, pentru aceste servicii online, pentru că, așa cum uh, spune și doamna Galo în documentul de discuție, pe bună dreptate, uh, și pe internet și în lumea reală, trebuie să încercăm să găsim remunerația corectă pentru autorii noștri și artiștii noștri și probabil va trebui să facem mai multe pentru a asigura aceste drepturi și în final analizăm și posibilitățile de a îmbunătăți accesul la opere audiovizuale pentru cei cu handicap audiovizual. Am analizat așadar o serie întreagă de chestiuni pentru că toate acestea sunt foarte complexe, nu avem o părere preconcepută. Așteptăm cu interes o consultare uh, în masă. Termenul limită este 18 noiembrie și am apreciat faptul am aprecia dacă și Comisia Jurii ne-ar furniza o opinie în acest sens. Mi-aduc aminte că cu ocazia unei consultări anterioare cu privire la revizuirea directivei cu privire la drepturile de autor în ceea ce privește aplicarea acesteia, ne-ați transmis o adresă cu o serie de sugestii foarte importante uh, și cred că ceva similar s-ar putea face și în contextul consultărilor pe marginea acestei cărți vers. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Debatten. Mulțumesc! Uh, trecem acum la partea de dezbatere. Domnul Engström, vă rog. Thank you. Um, well, quite, quite a lot of things to come. Mulțumesc. Sigur, sunt multe subiecte de discutat aici în legătură cu grupul de lucru asupra drepturilor de autor. Da, eu cred că a fost un exercițiu excelent, am, am învățat multe despre drepturile de autor și mă mulțumesc în general documentul pe care grupul l-a elaborat. Would disagree with some of the, uh... Însă aș avea și niște puncte care nu sunt de acord cu cele spuse de doamna Galo. Sau poate aș dori o reformulare. Sigur, noi dorim să păstrăm uh, dreptul de autor pentru uh, scopuri comerciale și așa mai departe, dar e nevoie de o uh, modificare și de o revizuire acestea ca să poată fi făcut compatibil cu internetul. E important să ne reamintim că internetul este un fapt, noile tehnologii la fel. Deci, nu putem proceda altfel, trebuie să adaptăm situația drepturilor de autor, că nu putem împiedica puștii să descarce materiale de pe internet, orice am face. Deci dacă trebuie să facem, uh, până la urmă, orice am face trebuie să respectăm drepturile fundamentale. Trebuie să ne reamintim ce, care este realitatea și ce lucruri putem schimba și ce nu putem schimba. Sigur, drepturile de autor își au locul în, uh, într-o legislație prioritară la internet, dar poate că ar trebui o reformă drepturilor de autor. Un lucru pe care l-am învățat uh, e că teritorialitatea drepturilor de autor poate cauza probleme. Când e vorba de punerea în comun a unor dosare pe internet în mod ilegal, dacă, sigur, se poate face totul pe bază pan european dar serviciile juridice care se confruntă cu această situație au foarte multe probleme. Ni s-a explicat că există 7 din 27 de țări care ar dori să, ca problema să fie pusă la nivel paneuropean, dar nu se poate, pentru că în fiecare stat membru trebuie făcută o negociere Până la urmă vorbim de 150 de negocieri separate în 27 de state membre. Pentru fiecare stat membru. Dacă una din organizații spune că nu se poate face, atunci nu se poate face. Pur și simplu nu e fezabil o ofertă uh, paneuropeană. Nu e vorba de lene, până la urmă, ci pur și simplu de faptul că nu se poate realiza acest lucru. Deci aș dori să văd o reformă, vreau să scăpăm de impasul teritorial. sunt de acord cu doamna Galo în legătură cu uh, aspectul colectiv. Dacă avem nevoie urgentă de o propunere serioasă în legătură cu transformarea societăților colective pentru mai multă transparență, pentru că, în primul rând, statisticile sunt foarte interesante dacă vrem să vedem unde anume se concentrează piața. Bine, informații detaliate sunt imposibil de găsit imediat, dar pentru asta avem nevoie de mai multă transparență și în legătură cu aspectul economic. Poate la fiecare șase luni se produce un nou scandal în legătură cu proasta gestionare a fondurilor. Iată probleme grave. Deci avem nevoie de o propunere revoluționară din partea Comisiei. Um, moving on to the other reports. Uh, on, on the... Apoi, în legătură cu celelalte rapoarte, cu observatorul, raportul domnului Hidalgo. Sigur, vorbind despre date, până acum n-am nicio indicație că acest observator va fi altceva decât propagandă. Și pur și simplu uh, nu va face decât să întârzie reformele în Europa. În documentul explicativ uh, care soțește propunerea din partea Comisiei se menționează un studiu, TERA, care într-adevăr a fost comandat de grupul de interes, dar care este respins de toți oamenii de știință care l-au examinat se, metodologia este că se estimează niște cifre care se pun împreună și se ajunge la niște cifre foarte impresionante, dar ă, concluzia studiului ar fi că toți banii care nu sunt cheltuiți atunci când uh, uh, puștii downloadează ceva și atunci nu cheltuiesc banii respectiv uh, cumpărând acel lucru într un magazin, se estimează că banii aceia pur și simplu vor dispărea de, de pe piață. Uh, E clar că este o presupunere total nerealistă. Deci niciunul din studiile științifice care mai există în domeniu nu uh, susține acest studiu Terra. Uh, și am avut contribuția mai multor oameni de știință în grupul prezidat de doamna Galo, dar până la urmă văd că nu apare nimic din aceasta în uh, documentul legat de observator. Deci uh, încă sunt sceptic în legătură cu utilitatea observatorului. Acum în legătură cu operele orfane, spune că e foarte pozitiv uh, faptul că în sfârșit Comisia ne-a făcut o propunere în acest domeniu, că suntem de acord că uh, este un subiect important, în primul rând, din punct de vedere cultural. Că sunt multe documente uh, aflate, nu știu, închise într-un sertar, într-o colecție, uitate acolo și publicul nu are acces la ele. Însă, dacă propunerea ar, propunerea ar fi putut cuprinde și lucruri mai interesante din punct de vedere comercial pentru revitalizarea uh, economiei europene, pentru că avem acest mare activ, diversitatea culturală europeană, dar la multe din aceste opere nu avem acces. Sunt companii europene care ar putea, ar dori să facă lucruri interesante, dar nu pot din această cauză. Propunerea Comisiei, din păcate, ar fi aproape inutilă, practic, pentru că, în ce privește uh, uh operele orfane, foarte importante sunt detaliile. Comis, propunerea comisia, Comisiei spunea că dacă un autor devine cunoscut, atunci opera sa eh, nu mai este inclusă în legislația respectivă. Asta înseamnă că pentru uh, radiodifuziune, practic toate operele uh, vor uh, fi excluse din domeniul de aplicare al, al acestei directive, pentru că uh, o societate de radiodifuziune este unul din deținătorii drepturilor unei astfel de opere. Deci, prin definiție, propunerea Comisiei nu ar fi uh, aplicabilă în practică. Deci, de aceea, salut sugestiile făcute de doamna uh, Göringer. Dar oricum, sigur, încă n-am avut timp să studiez în detaliu amendamentele propuse de doamna Geringer, însă spun că sunt de acord cu uh, abordarea sa în general. E foarte bine că avem o propunere, dar trebuie să o facem să și funcționeze. Bun, mai există și problema siguranței juridice. Asta este de importanță maximă, pentru că dacă uh, directiva nu oferă siguranță juridică pentru utilizatori, atunci va fi inutilă. Asta se pot, se pot utiliza în mod ilegal uh, operele orfane. Dar probabil că nu se va întâmpla nicio problemă uh, uh, cu legea. Și singurul lucru care se poate adăuga în acest domeniu este siguranța juridică printr-un text de lege. Sigur, uh, propunerea Comisiei uh, cuprinde aspecte foarte pozitive cu uh, cercetarea amănunțită, cu recunoașterea reciprocă, dacă directiva să fie utilizabilă și utilă, trebuie să vedem ce se întâmplă cu criteriile pentru cercetare. E foarte greu de realizat în practică deci cei care doresc să utilizeze o operă orfană trebuie să poată realiza această cercetare amănunțită în practică. Uh, sigur că există comerci, uh, entități comerciale care, conform directivei, nu pot utiliza uh, aceste opere orfane și este o restricție foarte e nefericită, spune, pentru că, de exemplu, niște autori de documentare ar dori să utilizeze anumite filmări și nu o pot face. Bun, acum instituțiile care sunt prevăzute acolo sunt de mare valoare, dar nu sunt neapărat foarte bogate, deci nu dispun de fondurile care să le permită să facă digitalizare pe scară largă a acestor opere. Dacă cineva speră că directiva respectivă va îmbogăți europeana cu uh, foarte multe opere noi, uh, va fi dezamăgit pentru că nu există banii necesari. Dar oricum, documentul poate fi util. Și aștept cu interes să conlucrăm cu doamna Geringer, cu celălalt raportor din umbră. Dar până la urmă avem șansa să uh, facem ceva în practică uh, pentru ca să facem și un pas uh, pe calea cea bună. Până încheiere, da, bun, <laughs> practic nu mai am nimic de spus. Vă mulțumesc. Hai, colegă Belinguer domnule Engström, domnule Prima de tutto voglio anch'io... Da, mulțumesc. În primul rând doresc și eu să mulțumesc doamnei Gallo pentru documentul prezentat și sunt de acord cu antevorbitorii mei care au spus că activitatea grupului de lucru ne-a ajutat cu foarte multe cunoștințe noi și ne-a permis să cunoaștem toate pozițiile în legătură cu acest subiect. Însă aș dori aici să nu am o luare de cuvânt foarte tehnic, pentru că va fi timp pentru asta când vom examina amendamentele. Aș încerca, în schimb, să vă propun o chestiune de natură politică, că, până la urmă, noi suntem oameni politici sigur, trebuie să examinăm uh, subiectele pe care le discutăm și pe fond, dar și din punct de vedere politic. O măsură privitoare la operele orfane din partea Comisiei e una foarte importantă, pentru că e un document care va debloca lucrurile din punct de vedere legal și noi trebuie să începem să dăm legi pe această temă, pentru că discuții cu caracter general am avut destule. Sigur, e interesantă și Cartea Verde, sunt interesante și comunicările cu caracter general, însă deci facem un pas în plus față de uh, toate aceste documente cu caracter general și teoretic. Comisia a tot amânat lucrurile. Practic, până la urmă, după cum am mai spus, <laughs> Comisia se opune în calendarului gregorian pentru că se fixează o dată care nu corespunde cu realitatea. Deci, până la urmă, ce calendar utilizează Comisia? Și eu vrea să verific și mă, <laughs> aș vrea să verific motivul. Spune asta și colegii Galo Poate că mă, vei spune că taie firul în patru, dar în fine, mă vei scuza. Mă, mă întreb pe colega Galo, care în lunile acestea a devenit o luptătoare pentru drepturile artiștilor. Noi am vrea să putem lupta cu toții pentru drepturile artiștilor și pentru difuzarea culturii, pentru că aceste bunuri nu sunt conflictuale. De ce spun acest lucru? Pentru că toată problema asta ă, se reflectă în spiritul societăților de gestiune, deci e vorba de o structură de intermediere în legătură cu care autoritatea raportului Monti ne spune că pe piața noastră internă adesea tocmai aceste structuri Uh, pun presiune asupra noastră și uh, practic ne impun blocaje. Eu am dubii în legătură cu aceste societăți. Am dubii că uh, într-o bună zi Comisia ne va prezenta această măsură atât de așteptată. Și eu vorbesc aici cu inima. Vreau să spun că nu putem să mai fim de acord cu aceste rezistențe în calea activității noastre, bine, se, ei pretind că apără artiștii, dar nu e adevărat, ei apără doar forme de intermediere. Gândiți-vă la teritorialitate. Toți sunt de acord că ăsta e un obstacol din toate punctele de vedere, însă societățile acestea de gestiune argumentează că foarte mare abilitate, că teritorialitatea este necesară. Aici e nevoie de voință politică pentru a debloca locurile, Că pe fond lucrurile sunt clare un, nu vreau să mă lungesc aici, încă un punct și apoi închei. Operele orfane sunt un foarte bun exemplu. Eu am felicitat Comisia pentru documentul propus, pentru că, iată, până la urmă avem o, o, o, o, o, un document care nu trebuie subestimat și aici nu e un subiect care ar fi irelevant aceste opere orfane nu sunt puține, constituie un patrimoniu însemnat. Că ne putem gândi și la operele non-comerciale, care știu că e alt lucru, dar pot fi asimilabile operelor orfane. În anumite cazuri constituie până la 90% din patrimoniul unei biblioteci. Acum, problema cu operele orfane este digitalizarea acestora. Dacă dorim să facem rapid și fără obstacole digitalizarea, astfel încât documentele și operele să fie puse la dispoziția milioane de persoane, ar fi ceva extraordinar, o reușită a Uniunii Europene și nu putem să ne împiedicăm de uh, obstacole ca cele pe care le-am uh, menționat. Eu sunt uh, de acord cu domnul Engström că propunerea Comisiei e una prea timidă, prea slabă, e insuficientă și nu e propunerea de care avem noi nevoie. Permiteți-mi să spun că azi avem datoria să aducem modificări radicale și nu doar în detalii, pentru siguranța juridică și mai ales pentru faptul că e ciudat că aceste societăți de gestiune doresc să uh, administreze și drepturile persoanelor decedate, să confere drepturile de autorilor persoane decedate, dispărute sau care nu au niciun interes sau care nu doresc să beneficieze de dreptul de autor. Sunt interesate de difuzare Că de aici, aici e răsplata morală a, a, a producției lor. Bun, aici fac doar un rezumat, dar ideea e că trebuie să procedăm exact uh, conform uh, direcției pe care ne-a dat-o Lidia aici și e datoria tipică a unei comisii de, pentru afaceri juridice care se ocupă, până la urmă, și de probleme culturale. Mulțumesc. Și Angelica Niplă, Mulțumesc, Luigi Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. A fost un uh, discurs foarte îmbărbător a antevorbitorului și are dreptate când spune că trebuie să vorbim și cu inima, ceea ce voi face și eu, pentru că miercurea trecută a decedat Steve Jobs, toată lumea a fost consternată pentru că dânsul cu viziunea lui a schimbat lumea până la urmă și mă alătur și doamnei Galo și mulțumesc că uh, dânsei și tuturor celor care au colaborat în cadrul grupului de lucru pentru a prezenta acest document cu privire la drepturile de proprietate intelectuală pe internet, care consider că este un pas important pentru că și eu cred că este necesar să facem pași înainte în ceea ce privește modernizarea drepturilor de autor. Cadrul uh, legal actual este analizat și sunt uh, deja formulate principii clare pe care noi cei din Parlament le anticipăm uh, deja pentru lumea digitală. Cu multe aspecte pot fi de acord. Cred că important este să ne gândim de fiecare dată ce ne dorim. Noi aici în Europa vrem să impulsionăm piața internă. Tocmai am auzit că există un mare decalaj față de piața din Statele Unite. Cred că dacă facem pașii necesari și reformăm uh, drepturile de autor, putem să depășim și anumite obstacole și astfel vom fi făcut treabă foarte bună și ca parlamentari. Și în al doilea rând, importantă este diversitatea culturală în această Europa unită și aici consider că internetul reprezintă o șansă enormă astfel încât să putem promova și difuza această diversitate a statelor membre. Sunt în asentimentul doamnei Galo atunci când spune că și pe internet trebuie să fie valabile drepturile de autor. Desigur, este nevoie de reformare, dar în principiu noi, ca deputați, trebuie să ne batem și pentru drepturile uh, creatorilor. De aceea susțin cele menționate acolo și cred că și o armonizare, o mai mare armonizare decât în momentul de față va fi necesar în acest sens. În ceea ce privește uh, societățile de gestiune, aici nu pot fi decât în asentimentul uh, dumneavoastră, domnule Bellinger. Tema aceasta este una recurentă de ani de zile la noi în Parlamentul European. Nu știu de câți ani discutăm deja acest subiect și ar fi frumos dacă și Comisia Europeană ar uh, arunca o privire mai curajoasă asupra structurilor acestor întreprinderi, pentru că am solicitat uh, din Parlament uh, acest lucru de mulți ani de zile și nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. De aceea, puțin curaj ar fi salutar. În calitate de raportoare din umbra a grupului meu, voi discuta acum și despre operele orfane, voi fi succintă pentru că știu că și alți colegi doresc să intervină. Mulțumesc Așadar, doamne Geringer, raportoare noastre, pot să susțin uh, multe și din amendamentele pe care le-a prezentat. Două observații, dacă îmi permiteți, unde voi înainta și amendamente. Și pentru mine obiectivul este ca operele orfane să poată fi cât mai accesibile, atât uh, online cât și offline și, desigur, trebuie să protejăm drepturile titularilor de drepturi, însă decisiv este ca prin această directivă aceste zauri inestimabil de opere culturale care zace undeva să poată fi uh, făcut accesibil publicului și de aceea uh, Mulțumesc pentru elaborarea acestei uh, directive și a raportului. Sunt însă de acord cu colegul Engström când vorbește despre operele semi-orfane, pentru că există și documentare importante din punct de vedere istoric și Doamna uh, Geringer a făcut câteva propuneri în acest sens, însă trebuie să verificăm dacă acoperă toate situațiile și aceste opere trebuie să fie disponibile pentru că uh, telespectatorii cu taxele de audiovizual pe care le plătesc au finanțat deja aceste opere odată. Aș dori să mai adaug încă ceva vis-a-vis -vis de licențele colective extinse, modelul care se practică în țările scandinave. Mie mi se pare un model foarte interesant uh, și mi-aș dori ca acesta să fie introdus și în alte state membre. De aceea și întrebarea mea dacă uh, nu s-ar putea introduce un model în această directivă în acest sens. Bineînțeles că decizia până la urmă va trebui să revină statelor membre dacă vor introduce sau nu un astfel de model, însă mie îmi place acest model extins și în acest sens aș dori să introduc și un amendament ca un fel de ofertă în directivă care să completeze prevederile existente. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește calendarul, și mie mi se pare termenul foarte scurt pentru înaintarea amendamentelor, pentru că vreau să subliniez că așteptăm deja de ani de zile și vreau încă o dată să spun ani de zile așteptăm o propunere a Comisiei cu privire la operele orfane. Acum le avem uh, pe masă dar, uh, domnule președinte, după prima dezbatere se vrea acum ca noi să venim cu amendamentele în decurs de 10 zile. De ce să nu avem o marjă mai largă la dispoziție, poate câteva săptămâni, astfel încât în final și amendamentele de compromis să fie uh, să poată fi adoptate. V-aș ruga să mai verificați odată acest lucru. Uh, vă pot spune și uh, direct că dacă uh, termenul se va prelungi, atunci nu mai putem vota în noiembrie, dar va putea decide comisia. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, acum. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu colegului Bellinguer, care a anticipat foarte multe din cele pe care aș fi vrut să le adaug. Susțin opinia dânsului în acest domeniu și Și eu mă ocup de mult prea mult timp de această tematică fără să se fi făcut vreun progres. Cred că totuși am făcut măcar un pas înainte într-un domeniu. Nu fiecare care spune că trebuie adaptate drepturile de autor pentru lumea digitală uh, este catalogat ca mm, o persoană care privește drepturile de autor ca fiind depășite. Eu cred că putem de discuta despre necesitatea reformării. Dacă forțele care există în momentul de față pe piață uh, continuă să se bată pentru a păstra doar marjele care se câștigă pe piața de intermediere uh, și dacă nu facem astăzi nimic în acest sens, ne vom fi pierdut șansa de a interveni și de a face o modernizare reală până la urmă. Și la fel de important este și faptul că nu este vorba doar de interesele celor mari de pe această piață și doresc să subliniez că acest lucru de mai multe ori, ci și de cei care elaborează noi modele de afaceri. Colegul a vorbit despre Spotify, dar mai există și multe altele care nu au posibilitatea ca Uh, ca și organizațiile mari uh, cu 500 de angajați să gestioneze aceste drepturi și dacă nu vrem ca concentrarea pe piață să devină absolută și IMM-urile pe care în rest dorim să le susținem de fiecare dată și dacă ne propunem așadar să le susținem și în acest domeniu, trebuie să adaptăm modelul. În ceea ce privește operele orfane, cred că această propunere în ceea ce privește drept deținătorii de drepturi multiple o propunere foarte importantă, însă și aici trebuie să avem în vedere certitudinea juridică, pentru că altfel nu facem nimic dacă ne trezim doar cu un val de plângeri. Pentru că utilizarea operelor orfane nu s-ar putea uh, extinde. Și încă un aspect în ceea ce privește punerea la dispoziție a operelor audiovizuale pentru uh, orbi și surzi. Într-adevăr, este o, un demers important, însă de foarte mare anvergură. Eu uh, cred că nu ar fi o politică uh, consecventă dacă nu am ajunge mai întâi și la un sistem uh, internațional. Eu cred că acest lucru ar constitui un pas mare, într-adevăr, pentru toate persoanele vizate. De aceea este o chestiune urgentă, dar e vorba și de măsurile care ar trebui luate și în negocierile internaționale, pentru că pentru mine a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri în ceea ce privește politica Uniunii Europene la nivel internațional, pentru că, în mod evident, nu s-a plebat, pledat pentru uh, crearea accesului și pentru aceste categorii de persoane la operele de artă. Sigur că banii sunt importanți, multe lucruri uh, poate nu se vor putea realiza atunci când este vorba de operele orfane, de or, europeană sau alte modele de digitalizare, trebuie totuși să ținem cont de faptul că în condițiile actuale de criză în care ministerele trebuie să facă economii, nu vom putea obține fondurile necesare pentru digitalizarea europeană a tuturor operelor, pentru că bugetele sunt restrânse Uh, în statele membre. Va trebui să găsim o soluție care să fie corectă. Nu doresc să existe un monopol a unui digitalizator în Europa, însă <clears throat> dat fiind faptul că ne luptăm împotriva Google, vrem ca aceste opere să fie digitalizate și accesibile pe internet și pentru uh, orbi și uh, surzi. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze pentru întârziere. N-am avut probleme <laughs> cu circulația, pentru că vin, uh, am venit uh, din Suedia dimineața asta. Uh, Subiectul de astăzi este într-adevăr de însemnătate pentru toți oamenii și de aceea trebuie să-l discutăm serios. Strategia aceasta la care lucrăm în grupul de lucru privitor la drepturile de autor s-a concentrat pe această problemă care are un rol central și esențial pentru cetățenii noștri. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Galo pentru că a prezidat uh, grupul de lucru. Doamna a procedat cu o mână de fier într-o mânușă de catifea, da, asta se poate spune despre modul în care a procedat. A fost uh, a dat dovadă de fermitate, dar în același timp a fost șarmantă, flexibilă, cu mare plăcere am participat la acest grup de lucru și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit cu experiența lor din diferite țări, pentru că, până la urmă, cu toți împreună am reușit să învățăm mai mult despre fiecare și despre poziția fiecăruia. Lucru foarte bun pentru viitor, că va trebui uh, să luăm uh, foarte multe decizii în uh, acest context și acum știm mai bine cum putem ajunge la compromisuri pentru a putea să avem niște evoluții de succes și, până la urmă, să îmbunătățim situația economică a Europei, până la urmă, sarcina noastră cea mai importantă. S-au spus foarte multe lucruri uh, de însemnătate aici deja și nu le voi repeta. Vreau să spun câteva cuvinte, însă, în uh, legătură cu uh, observatorul și cele spuse de domnul Masip Hidalgo. Eu sper că acesta va putea juca un rol important pentru ca noi putem dispune de date mai bune, mai de calitate, mai fiabile, ca să putem într-adevăr să ne ocupăm și să, să încercăm să rezolvăm problema încălcărilor drepturilor de autor bazându-ne pe date științifice. Și aștept cu interes să ne deplasăm la Alicante ca să continuăm această discuție foarte importantă. Sunt de acord cu multe din propunerile care s-au făcut aici dar îngăduiți-mi să-mi exprim și anumite îndoieli în legătură cu uh, problema legată de public și de modul în care vom pune în comun informațiile în cel mai bun. Nu mă convinge foarte mult uh, modul în care se încearcă difuzarea acestor informații în toate cele 27 de state membre. Uh, ar fi o, o, o operație de propagandă masivă. Trebuie să ne gândim că situațiile sunt diferite în statele membre, că până la urmă poate că banii publici ar putea cheltui mai bine. Dar trebuie să avem și noi o poziție pozitivă, o atitudine pozitivă. De exemplu, să încercăm întotdeauna să identificăm posibilitățile pentru ca cetățenii să aibă la dispoziție instrumente juridice și subliniez importanța, acest, uh, uh, importanța transmiterii unui mesaj, unui semnal care să indice exact cetățenilor ce anume e legal online și ce încalcă legile. și uh, ce anume se poate descărca legal și nu. Sigur, aș putea spune câteva lucruri și în legătură cu aceste societăți de gestiune. Bine, știu că nu mai avem timp. Doresc doar să subliniez importanța activității noastre și să vă rog să menținem o atmosferă și o atitudine pozitivă aici, uh, profitând de propunerea Comisiei. Eu consider că, până la urmă, trebuie să luăm toate aceste lucruri în sens pozitiv și să ne gândim întotdeauna la scopul nostru, până la urmă, recompensarea uh, a autorilor, a artiștilor, a muzicienilor care trebuie recompensați echitabil pentru uh, creațiile lor. Mulțumesc din nou tuturor celor care au lucrat pe aceste subiecte. A fost mare, o mare plăcere să conlucrez cu ei și sper că vom avea o colaborare bună și pe viitor. Mulțumesc, domnul Mezaros și apoi pe final doamna Galo. <clears throat> Először is elismerésemet szeretném kifejezni Gallo Mulțumesc. Pentru început aș dori să-i mulțumesc doamnei Galo pentru conducerea excelentă a grupului de lucru. Eu nu am făcut parte din acel grup de lucru, totuși aș dori să-i mulțumesc. Eu am fost raportor din umbră din partea PPE pentru raportul Hidalgo și am am analizat uh, diferitele competențe ale centralei. Dorim să subliniem uh, activitatea domnului Hidalgo și constatăm că observatorul preconizează până la urmă un uh, cadrul legal în care apoi se poate desfășura activitatea. Am înțeles că unii au rezerve cu privire la posibilitatea de a eficientiza activitatea acestui centru. Obiectivul, până la urmă, este ca acest centru să poată trata toate problemele care îi se adresează. Datele statistice creează probleme. Asta la nivelul Consiliului. Partea germană și-a exprimat rezervele cu privire la siguranța datelor. Însă aș dori să mulțumesc pentru încredere și uh, trebuie să existe încredere reciprocă și nu pot decât să sper că nu se va face abuz de această încredere. IMM-urile au un rol decisiv în ceea ce privește inovarea și trebuie inclusă în acest proces. În ceea ce privește furnizarea de date, trebuie de asemenea să fie coimplicate. Și uh, cu acestea aș dori să-mi închei intervenția. Mulțumesc, doamna Galo, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc foarte pe scurt, deoarece a venit momentul să votăm. Și am să, fiu foarte, am să vorbesc foarte la concret. În ceea ce privește observatorul și studiile uh, mm, legate de cifre, nu putem să fim în, aceeași, în același timp ostili existenței unui observator care să dea cifre și să contestăm studiile care ne dau cifre deja realizate. Așa încât uh, eu uh, îl contrazic pe uh, colegul Uh, studiul la care se referea fusese realizat de universitari coordonați de profesorul Artois. De data aceasta, Apoi există studiul Universității din Uppsala, în Suedia. Rezultatele au fost publicate în 20 octombrie 2010. Acest studiu arată că prin transpunerea directivei din 2004, vânzările online au crescut în Suedia cu 40%. Nu știu dacă aceste rezultate sunt contestabile, dar avem uh, studii cu cifre provenite de la universități uh, pe care le contestăm. Acum avem un observat viitor și sper ca studiile pe care le va produce acesta să nu fie contestate. În privința um, cărții verzi, am să mă uh, limitez la uh, câteva observații. În ceea ce privește teritorialitatea, trebuie să înțelegem că nu vom atinge niciodată absolutul din două motive esențiale. Uh, în primul rând, nu putem să conducem politica comercială a întreprinderilor din uh, sectoare precum muzica și audiovizualul. Există alegeri comerciale care fac să nu existe niciodată o uniformitate în acest domeniu în interiorul Uniunii. În al doilea rând, uh, uh, frontierele, uh, barierele culturale și lingvistice vor continua să existe și acest lucru ne va împiedica să rezolvăm toate problemele. În audiovizual, în orice caz, există foarte puține uh, sau mult mai puține frontiere uh, față de muzică, tocmai din acest punct de vedere al limbii și al culturii. Apoi, s-a răspuns Uh, doamna Frölinger mm, a spus deja faptul că um, Comisia va aplica um, dispozițiile uh, de Justiție referitoare la Premier League. Uh, apoi, și aș vrea să spun de asemenea uh, faptul că în această carte verde se face referire la directiva cablu și satel sateliți și aș vrea să întreb Comisia dacă dispune de o evaluare a acestei directive, dacă există o analiză a impactul, de impact după aplicarea directivei pentru a verifica efectele asupra um, pieței audiovizualului, a principiilor gestiunii colective și a mm, teritorialității dacă acest lucru în cele din urmă duce la o consolidare a pieței europene. Aceasta este întrebarea pe care doream să o adresez Comisiei. Și uh, am spus că voi vorbi pe scurt. Trec acum la chestiunea operelor orfane și aș vrea să o felicit pe Lidia pentru excelenta uh, um, uh, excelentul rezultat la care a ajuns și aș vrea să fac trei observații. În primul rând, domeniul de aplicare. Domeniul de aplic- în acest domeniu, în această privință, lucrurile sunt clare, avem mm, mai multe inițiative legislative și trebuie să evităm să, uh, să se ajungă să se facă un transfer și către opere care nu sunt, de fapt, opere orfane. Aș, de asemenea, cred că trebuie să uh, ținem cont de faptul că această directivă uh, se referă și la existența, la crearea bibliotecilor digitale, bibliotecii uh, digitale europeană. Este vorba, prin urmare, de asigurarea unor misiuni, unei misiuni de interes public pentru biblioteci, pentru radiodifuzori din serviciul public și pentru tot ce înseamnă patrimoniul cinematografic. Acesta este câmpul de aplicare. În ceea ce privește cercetarea inteligentă, care este foarte importantă în acest text, nu trebuie să fie doar o simplă formalitate. Ea trebuie să fie făcută cu bună credință, tocmai pentru a nu da naștere la contestații um, ci la aplicarea uh, articolului 5 care um, se referă la ieșirea operelor orf- orfane trebuie să determinăm și sursele um, de consultați apropiate, apropiate pentru acest lucru și uh, avem nevoie de acordul persoanelor pentru a ajunge la o înțelegere, în ceea, la un acord în ceea ce privește sursele apropiate. Și aș vrea să spun că sunt uh, de acord cu colegul Angstrom. Sunt și eu uh, uh, pun întrebări în ceea ce privește finanțarea cercetării inteligente. Uh, Um, așa cum a spus și el, de obicei este vorba de biblioteci care nu au fonduri și, în consecință, uh, această problemă a finanțării este reală. În sfârșit, pun o întrebare în ceea ce privește articolul patru Uh, se spune acolo că cercetarea se efectuează în țara, în statul membru în care uh, are loc prima radiodifuzare. Conform principiului recunoașterii mutuale, sunt de acord cu acest lucru, dar asta înseamnă, presupune o interoperabilitate completă a bazelor de date. Și nu știu dacă acest lucru este suficient, pentru că eu cunosc autori francezi care au fost publicați în Belgia, care uh, s-au dus să fie publicați în Belgia pentru că acolo era mai ieftină publicarea. Și atunci uh, principiul acesta al statului în care uh, este publicată pentru prima dată opera poate să treacă alături de problemă. Uh, dacă vorbim de Franța-Belgia, asta este o chestiune, dar o problemă. Ă, dar dacă ne gândim la alte țări, atunci apare ă, problema traducerilor. Deci, ă, și de aici mergem mai departe la baza de date. Al treilea punct se referă la articolele 6 și 7 care ridică probleme și așa cum a spus și Lidia, este i s-a cerut Comisiei de Cultură structură să suprime articolul 7 mm, nu este uh, o alegere fericită să li se dea același titlu articolelor 6 și 7, pentru că articolul 6 de descrie regula, iar articolul 7 ne dă excepțiile la această regulă. Ori eu cred că trebuie să ne punem întrebări în ceea ce privește utilizarea operelor orfane. Uh, Uh, în articolul 6 nu s-a pus problema remunerării titularului drepturilor uh, de autor care ar ieși din sfera articolului 5. Uh, îl remunerăm pentru operele care au fost utilizate mai înainte să îl cunoaștem pe titular? În sfârșit, în ceea ce privește articolul 7, înțeleg că acesta ridică probleme pentru că, după părerea mea, el nu este foarte precis în ceea ce spune. În măsura în care o bibliotecă și-ar digita, ar digitaliza o operă, ei bine, acest lucru i-ar da dreptul să îi dea o licență pentru exploatarea audiovizuală unei în, alte companii, unei întreprinderi. Um, iată, domnule președinte, am vorbit cât am putut de repede și uh, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, este și o materie uh, foarte complicată. Domnul Masip, vă rog. Perdone, președinte, también a la velocidad del rayo quería trebuie să vorbesc cu viteza fulgerului. Nu am putut, dat fiind faptul că a trebuit să ies din sală la un moment dat, vă cer scuze, nu am putut să urmăresc toate dezbaterile. Dar colaboratorii mei se află aici și vom putea să vă răspundem la fiecare dintre întrebări. Dar în acest moment, ca dovadă de bunăvoință, îi spun colegului Armstrong din Armstrong din Suedia că um, retrag ceea ce am spus apropo de raport. Părerea mea este uh, clară, dar nu vreau să intrăm în polemici. Um, așa am uh, pus uh, pe, pe um, subiect, am, am, avem subiectul observatorului acesta, este foarte bine și nu, voți fi, nu veți fi dezamăgit. Nu vreau să, să fac aici, nu, observatorul va da date obiective, nu e vorba de o propagandă, va da date obiective pentru că vorbim de aici de un expert, acela se va își va consacra activitatea în interiorul unei agenții a Uniunii Europene. Și în același timp vom avea un dialog deschis la care vor participa nu doar actorii din sectorul economic, ci și, așa cum am, spus, am mai spus astăzi, creatorii și răspund acum uh, celor două intervenții ale doamnei Galo foarte pertinente. Într-adevăr, a avut loc un scandal în Spania uh, referitor la această, uh, această problemă a pirateriei uh, împotriva autorilor. Într-adevăr, eu îi apăr pe autor și voi fi alături de dumneavoastră. În Spania există o masă critică de persoane legate de uh, viața politică, ceea ce spunea reprezentantul Partidului Popular Spaniol, sigur că eh, este, există o, o, o, poziție aici, poate că la un moment dat eh, aceste persoane vor ajunge la putere. Eh, suntem într-un dialog și vreau să spun din nou că sunt de acord cu doamna Galo pe acest subiect. Deci, vreau să uh, insist, uh, susținerea noastră pentru autor trebuie să fie completă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, doamna Geringer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să răspund unor comentarii care au fost făcute. În legătură cu țara primei publicări sau radiodifuzări sau prim, statul membru din Uniunea Europeană. Sigur, asta este un concept foarte important pentru că trebuie să avem un punct de referință. Sigur, e posibil ca un autor european să își publice opera pentru prima dată în Statele Unite sau China. Se poate întâmpla acest lucru, dar noi vorbim despre prima publicare în Uniunea Europeană. Că, sigur, legile noastre se aplică teritoriului Uniunii Europene, nu Chinei sau Statelor Unite. Bine, deci se poate să nu fie prima publicare în absolut a textului, ci prima publicare în Uniunea Europeană. Asta e unica posibilitate de care dispunem pentru a face această cercetare digitală. Cum în legătură cu licențele colective extinse, eh, directiva asta se referă și la alte cazuri și de aceea în text se specifică faptul că uh, nu se aduce niciun prejudiciu și nu este afectat în niciun fel vreun text de lege deja existent. Eu cred că subiectul este unul urgent de tratat, pentru că tot vorbim de multă vreme despre el, însă nu s-a făcut mare lucru. Trebuie să ne accelerăm acțiunea. La fel și cu uh, problema brevetelor dacă dorim, dacă se dorește așa cum s-a tot cerut uh, extinderea termenului pentru, sau prelungirea termenului pentru depunerea amendamentelor, nu cred că va fi bine. Că va fi săptămâna de Strasbourg, va fi săptămâna verde și nu vom putea analiza lucrurile pentru că vom fi fiecare, de exemplu, în săptămâna verde, sigur vom fi alături de alegătorii noștri în circunscripție. Deci eu de aceea am sugerat ca 31 uh, octombrie, că vom avea o săptămână la dispoziție la Bruxelles uh, se, se vor putea desfășura discuții. Eu cred că totul subiectul a fost deja discutat și studiat în detaliu și nu cred că mai este nevoie de săptămâna uh, de Strasbourg sau de săptămâna verde ca să ne mai gândim la lucruri, pentru că oricum nu vom avea timp să facem. Amintiți-vă că și Consiliul este implicat și este una din prioritățile președinției poloneze. Noi lucrăm foarte bine cu partenerii noștri care doresc să ajungă la un compromis, deci ar trebui să profităm de acest lucru, pentru că următoarea președinție nu va mai avea acest subiect pe lista prioritară. Amintiți-vă că dosarul ăsta poate să rămână apoi într-un dosar, într-un, mă scuzați, <laughs> într-un sertar. Deci eu aș insista pentru data de 21 octombrie pentru depunerea amendamentelor și haideți să încercăm să ajungem la compromisuri, că nu avem timp de pierdut. Mulțumesc. Foarte pe scurt, doamna Fröhlinger, pe final, pentru că am depășit cu foarte mult uh, timpul alocat. Mulțumesc. Dați-mi voie să uh, uh, răspund întrebării doamnei Galo privitoare la evaluarea directivei pentru cablu și satelit și impactul său asupra pieței. Da, Eh, sunt de acord că ultimul raport în legătură cu această directivă eh, datează din 2002 și la acea vreme eh, a reieșit că această directivă pentru cablu și satelit n-a avut aproape niciun impact asupra pieței, pentru că, în ciuda directivei acesteia, piața audiovizualului a rămas în majoritate Uh, ca având un caracter național sau uh, restrâns la zone lingvistice. La acea vreme nu era clar motivul, pentru că nu exista cerere pe piață pentru un, pentru servicii transfrontaliere sau paneuropene din cauza diversității culturale și lingvistice pe care ați menționat-o noastră, doamnă Galo, sau că directiva nu a ținut cont de realitate din cauza aranjamentelor de natură contractuală a proprietarilor drepturilor de autor și radiodifuzorilor care până la urmă nu au respectat filozofia directivei. Bun, va trebui să analizăm uh, foarte atent lucrurile în contextul uh, urmării uh, cărții verzi uh, privind domeniul audiovizualului. Apoi, în legătură cu propunerea drepturilor de autor, sigur, ea poate fi îmbunătățită și noi salutăm raportul domnului Geringer de Ödenberg și o felicităm pentru că raportul este foarte bun. Putem deja să spunem în legătură cu noile amendamente că noi credem că acestea sunt foarte de ajutor și reprezintă îmbunătățiri. De exemplu, clarificarea faptului că locul primei publicări e definit în termeni teritoriali și nu uh, uh, conform granițelor istorice. De asemenea, clarificarea că nu vorbim doar despre material audiovizual, ci și de lucrări pur audio, cu caracter pur audio. Clarificarea de asemenea că fotografiile și alte imagini ar trebui măcar incluse în domeniul de aplicare al uh, propunerii, dacă ele sunt conținute în cărți sau în material tipărit și alte precizări utile. Există alte amendamente în legătură cu care încă trebuie să ne gândim. Problema operelor parțial orfane a fost menționată de un număr de vorbitori aici. Noi suntem conștienți de faptul că propunerea noastră nu este satisfăcătoare în această privință. Însă suntem de acord cu doamna Lichtenberger, dacă găsim o soluție la această problemă, ea trebuie să fie foarte bună din punct de vedere juridic și trebuie să admitem că până acum n-am găsit o soluție juridică ideală la această problemă, dar suntem dornici să analizăm lucrurile în continuare. Uh, foarte pe scurt, în legătură cu gestionarea drepturilor colective, da, domnule Berlinguer, vom veni cu o propunere, vă propunem și cât mai devreme, uh, la începutul anului 2012 și vrem mai ales în ce privește transparența și guvernarea uh, pentru uh, gestionarea drepturilor colective. Vrem să uh, avem un document cât mai bun, dar până la urmă, din păcate, nu e o problemă care ține doar de uh, politică, e o problemă cu multe aspecte complexe, tehnice și juridice, că trebuie să examinăm toate regulamentele din domeniul din statele membre, să luăm cei mai buni din fiecare document și din nefericire pentru asta ai nevoie de timp. Și în cele din urmă, în legătură cu accesul la conținut audiovizual și alte tipuri de uh, conținut pentru pro, uh, cei cu probleme de vedere. Bine, noi am susținut un instrument juridic cu caracter neobligatoriu, dar am ajuns la concluzia că uh, a sosit poate timpul să încercăm să fim mai ambițioși aici și să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să ne gândim și la un tratat cu caracter obligatoriu. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. A mai rămas în discuție chestiunea depunerii amendamentelor 21 octombrie sau nu. Um, doamna Keringer a mai pledat încă o dată în favoarea acestui termen. Două dintre grupurile politice și-au dorit o prelungire. Eu aș dori să las uh, comisia să decide rapid. Cine este pentru data de 21 octombrie, v-aș ruga să ridicăm, ridicem mâna. Cine este împotrivă? cei împotrivă sunt în majoritate, de aceea v-aș propune o săptămână mai târziu, deci 28 octombrie. Cine este pentru? Împotrivă. Bun, rămâne 28 octombrie. Secretariatul îmi spune însă că în consecință votul va putea avea loc abia în decembrie, nu în noiembrie. Asta țin cont și de uh, traduceri și de necesitatea de a formula și amendamente de compromis. Bun, trecem acum la vot. Și la voturi avem, în primul rând, raportul Lechner cu privire la acordarea unui mandat pentru un acord în primă lectură. Văd că nu se mai dorește o intervenție sau uh, Ba da, domnule președinte, aș fi preferat să pot face o scurtă introducere, însă pentru că tot am stabilit alt termen, ieri, în ceea ce privește combinarea registrelor, întreprinderilor, am uitat să stabilim un termen. Aș propune termenul de 27, uh, dacă nu există obiecții. Asta doar ca să nu uităm. Uh, permiteți-mi așadar să menționez doar foarte pe scurt că nu este vorba doar de un mandat, ci și că Parlamentul în această chestiune foarte dificilă și intransparentă să ia în sfârșit o poziție pentru ca desișul uh, să se uh, să nu mai fie atât de des pentru că totuși trebuie să recunosc că Comisia a venit cu o propunere bună în această materie dificilă și în cursul uh, dezbaterilor, uh, cu ajutorul amendamentelor colegilor, sunt sigur că vom ajunge la o a textului, asta și în interesul cetățenilor. În rest, sigur, uh, munca nu s-a finalizat, pentru că decizia finală, care sper că nu se va amâna la nesfârșit, uh, vor mai surveni și câteva corecturi de ordin lingvistic, poate, și aș dori să mai adaug că uh, pentru consultările de la Consiliu nu există niște uh, date clare și aș dori să mă refer și la chestiunea Glowback, care până acum a, a jucat un rol foarte important. Uh, Uh, vreau să spun asta colegilor care nu se ocupă în permanență de acest lucru. Aproape toate statele membre dețin un, uh, o, o prevedere în legea succesorală în ceea ce privește uh, succesorii legali, adică acea parte care nu poate fi luată de la respectivul uh, urmaș. Și Există uh, temeri în ceea ce privește acest uh, drept uh, succesoral a cotei obligatorii, cum că s-ar atingerea acestuia prin prevederile la care s-a ajuns. Sigur că se poate preveni așa ceva prin donații în uh, cursul vieții. Uh, sigur că trebuie văzut cum anume se tratează astfel de situații, pentru că uh, peisajul este diferit în statele membre. Regatul Unit are o problemă anume în acest sens, însă nu doar Regatul Unit, pentru că consecințe există și pentru alte state. Doamna Wallis și-a retras din fericire uh, anumite amendamente și la, îl susține în continuare doar pe acela care este posibil din punct de vedere tehnic și este corect și pe fond. Ceea ce ar face că, dacă că adoptăm acest amendament 200, o donație în cursul vieții poate fi tratat alternativ după acea legislație Uh, care ar fi dreptul fictiv aplicabil. Dacă vorbesc din perspectiva Germaniei, astfel de drepturi de succesiune obligatorii se se prescriu după zece ani în cazul donațiilor în cursul vieții. Uh, excluse sunt uh, donațiile între soți și uh, de asemenea termenul nu curge atunci când se fac donații de terenuri pentru care se mențin anumite drepturi de uzufruct. Acum, vă dau un exemplu. Dacă se operează o donație către partenerul de viață, uh, o, o pereche care trăiește în Germania cu un partener din uh, Italia și unul din Polonia, după care se despart și uh, unul se duce înapoi în Italia, însă donația trebuie tratată după legislația germană. După 15 ani însă lucrurile se prescriu în Germania. În uh, Anglia lucrurile stau similar. Trebuie să spun că în ceea ce privește temele cu privire la această cotă obligatorii, nu prin schimbarea domiciliului în statele membre uh, nu îți poți uh, alege legislația cea mai favorabilă. În al doilea rând, un motiv uh, estetic pentru că ar suveni încă o dată o divizare a masei succesorale pentru că uh, o persoană s-ar putea să fi trăit în mai multe state membre care ar putea defini competente. De aceea v-aș ruga să aveți înțelegere uh, de pentru faptul că resping această abordare. Până la urmă, sigur, dezbaterile la nivelul Consiliului abia încep. Vor uh, reveni în discuție și acolo aceste chestiuni. Va trebui și atunci să mai discutăm și între noi, să vedem dacă se poate ajunge la un compromis. Și încă un aspect vis-a-vis -vis de Regatul Unit. Un al doilea element, articolul 21, aliniatul 2, care vizează Regatul Unit și anume gestiunea îmi cer scuze, o procedură administrativă uh, specială pentru gestiunea masei succesorale. Și la nivelul Consiliului există rezistențe aici. Nu am uh, inclus acest lucru nici în uh, propunerea mea, dar nu le-am eliminat uh, în mod expres, de aceea figurează undeva la articolul 29 pentru a permite și Regatului Unit să adere la acest sistem. Dar încă o dată, în momentul în care se va ajunge la negocieri cu Consiliul, uh, putem uh, rediscuta lucrurile. Vă propun însă să trecem acum la vot. Mulțumesc! Este o materie cel puțin la fel de complicată ca și operele orfan, orfane. Trecem acum la vot. Amendamentul 47 a fost uh, retras. Uh, compromisul 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Abțineri, nu vă mai întreb decât la votul final, așa cum procedăm de obicei. Apoi se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 23 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, a, se adoptă. Trecem acum la compromisul de, amendamentul de compromis 3. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la compromisul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Numărul 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, primii au fost în majoritate, se adoptă așadar. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 165 pentru, împotrivă. Primii au fost majoritate, se adoptă așadar. 166 pentru, împotrivă, se respinge. 167 pentru, împotrivă, numărăm încă o dată 167 pentru, împotrivă, Așadar se adoptă cu o, un vot uh, în plus. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16, compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, 175 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 48 și 177 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. 178 și 79 pentru, împotrivă, Cred că cei din urmă au fost majoritate, numărăm așadar pentru, încă o dată, 10 împotrivă, 11. Așadar se respinge cu un vot. 180-181 pentru, împotrivă, se respinge. 184 pentru, împotrivă, se respinge atunci și 186 e respins. 185 și 187 pentru, împotrivă, se pare că e respins. Eu cred că am făcut uh, de două ori o greșeală pe lista de vot. Scrie, de exemplu, la amendamentul 188 că e caduc doar dacă 186 se adoptă. N-a fost însă adoptat și același lucru e valabil și la 182. Da, ai dreptate. Uh, eu operez aici cu două liste de vot paralele, una din partea secretariatului și una noastră. Data viitoare o iau pe a voastră. Așadar, trebuie să votăm 188 și 182. Începem cu 182. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la 188. Pentru? Împotrivă? Se respinge. A fost uh, corect observația ta. 185-87. Uh, N-am votat încă. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Uh, se respinge 189 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 190 pentru, împotrivă, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 58 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, încă o dată la 193 pentru, împotrivă, se adoptă așadar. 25, compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, compromisul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, 65 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, compromisul 24 ba, cer scuze, amendamentul 66 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi 199 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, Împotrivă. Se adoptă 200 pentru. Împotrivă. Majoritatea pare a fi împotrivă, deci se respinge 72 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 26. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 214 pentru, împotrivă, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Compr- ba nu, 77 și 219 pentru, împotrivă, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, se respinge. 221 pentru, împotrivă, respinge Compromisul 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 234 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 236 pentru. Împotrivă. Numărăm. 236 pentru. Împotrivă. 13 la 9. Deci se adoptă. 237 pentru. Împotrivă. Se respinge. 101 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 35 pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, se adoptă 241 pentru, împotrivă, se respinge 107 pentru, împotrivă, se adoptă 108 pentru, împotrivă, se adoptă 109 pentru, împotrivă, se adoptă 110 pentru, împotrivă, se adoptă 111 pentru, împotrivă, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, se adoptă. 242 pentru, împotrivă, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, se adoptă. 244 pentru, Împotrivă. Se pare că cei din urmă sunt majoritate. Încă dată, pentru. Împotrivă. 13 la 9. Nu am avut dreptate. Se adoptă așadar. Am rămas acum la 245 urmează acum. Pentru, împotrivă, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, se adoptă. 121. Vot pe părți. Prima propoziție pentru, împotrivă, se adoptă. Cea de doua propoziție pentru, împotrivă, se adoptă de asemenea. 122 pentru, împotrivă, se respinge. 124 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, se adoptă. 134 pentru, 133 încă o dată. Cine este pentru 133? Împotrivă? Nu se poate, votează de două ori. <laughs> și pentru și împotrivă. Încă o dată, 133. Cine este pentru? Unsprezece. Împotrivă. E în continuare respins atunci. Bun, trecem acum la 134 calo pentru împotrivă. Acesta se adoptă. 136 pentru împotrivă se adoptă. 137 pentru împotrivă. ...137 pentru Acum urmează 13. Sunt altfel date indicațiile din listă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, se respinge. 38, compromisul 38 pentru, împotrivă, se pare că și aici figurează altceva decât la mine. Încă o dată 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 38 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 39, e corect? 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 146 pentru, Împotriva. Se adoptă. Împotrivă, deci se uh, respinge. Acum trebuie să confirmăm mandatul pe ansamblu, cine este pentru, împotrivă, cine se abține. O serie de abțineri. În rest, mandatul se acordă cu unanimitatea celorlalte voturi. Permiteți-mi încă o observație din eh, raportorul. Mulțumesc pentru vot, a fost necesar pentru a ne crea o privire de ansamblu. Aș dori să mulțumesc încă o dată colegilor, Comisiei și Consiliului pentru toate informațiile pe care ni le-au furnizat. A fost întotdeauna un climat de discuții foarte plăcut. Doriți să mai atrag încă o dată atenția colegilor că prevederile de tranziție pe care le-am propus eu au o importanță majoră. Până în momentul de față nu au jucat însă niciun rol la Consiliu. Deci, încă o dată, aceste prevederi tranzitorii pe care le-ați uh, aprobat cu uh, majoritate de voturi sunt uh, absolut uh, de importanță capitală, pentru că trebuie să reglementăm cumva situația încât să existe această trecere. Să nu Uh, ne bazând doar că unii nu doresc să-și modifice testamentul, ci pot exista și persoane care să nu mai fie capabile să facă acest lucru. Trebuie să nu pierdem vedere acest aspect, care pentru mine personal a fost unul important. Mulțumesc și mult succes la negocieri. Trecem acum la raportul cu privire la al doilea aliniat al paragraful 54, mi s-a spus că putem vota în bloc pentru împotrivă se adoptă ca atare. Apoi Convenția de la Atena, articolul 10 și 11. Cineva împotrivă? Abțineri? O singură abținere, restul pentru se adoptă ca atare atunci. Trecem la legislația cu privire la insolvență, tot raportul meu. Aici începem cu Amendamentul 1 și amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Dann kommen wir zu... Acum amendamentele de compromis 1, cine pentru, împotrivă, să vedem care a fost majoritatea, se adoptă. Bun, trecem acum la amendamentul de, de compromis 5, cine este pentru, împotrivă, se uh, respinge. Acum 6 se uh, adoptă, 7 cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 9 cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se respinge. Acum 4 de la Emplu, ocupare. Cine e pentru? împotriva, se uh, adoptă. 13. Cine este pentru, împotriva, se adoptă. 14. Cine este pentru, împotriva, se respinge. Ample 7. Cine e pentru, împotriva, se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru, împotriva, se adoptă. 18. Bowles. Cine e pentru, împotriva, se respinge. Econ 1. Pentru, împotriva, se adoptă. Econ 2, pentru, împotriva, se respinge. Econ 3, pentru, împotriva, se adoptă. Econ 4, pentru, împotriva, se respinge. Econ 5, pentru, împotriva, se adoptă. Econ 6, pentru, împotriva, se adoptă. Econ 7, pentru, împotriva, se adoptă. Econ 8 pentru, împotriva, se respinge. Econ 9 pentru, împotriva, se respinge. Econ 10 pentru, împotriva, se adoptă. Econ 11 pentru, împotriva, se respinge. Ample 5 pentru, împotriva, se respinge. Ample 6 pentru, împotriva, se respinge. Ample 8 pentru, împotriva, se adoptă. Ample 9 pentru, împotriva, se adoptă. Ample 10 pentru, împotriva, se adoptă. Ample 11 pentru, împotriva, se adoptă. Ample 12 pentru, împotriva, se respinge. Ample 13 pentru, împotriva, se adoptă. Ample 15 pentru, împotriva, se adoptă. Ample 16 pentru, împotriva, se respinge. Ample 18 pentru, împotriva, se respinge. Ample 21 pentru, împotriva, se respinge. La 9, amendamentul 19, cine pentru, împotriva, se adoptă. 20 pentru, împotriva, se adoptă. 21 pentru, împotriva, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 4. Cine pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 5. Pentru împotrivă se adoptă. 27. Pentru împotrivă se adoptă. 28. Pentru împotrivă se adoptă. 29. Uh, pentru împotrivă se adoptă. 30. Pentru împotrivă se respinge. 32. Uh, pentru împotrivă se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se respinge și raportul în întregime sa. Cine este pentru, ridicați mâna, împotrivă, nu se abține nimeni. Deci se adoptă și felicitări. Uh, și acum ajungem la raportul Alexandrei Tain. Amendatul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă? se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se respinge. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se uh, adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, 18 se adoptă. Și acesta 19 pentru, împotrivă, și acesta cu majoritate se adoptă, 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 acum, pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 63 cade, 50, 65 eh, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, da, cred că se respinge. 30 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă,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 Uh, se respinge. 39 acum pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se respinge. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, se respinge. 47 acum pentru, împotrivă, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, se respinge. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, și 76 la fel, că erau identice. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. 54 pentru, împotrivă se adoptă 55 pentru, împotrivă se adoptă 56 pentru, împotrivă se adoptă 77 pentru, împotrivă se adoptă. amenetul 1 pentru, împotrivă se adoptă 2 pe, eh, pentru, împotrivă se adoptă 3 pentru, împotrivă se adoptă. 4. Avem vot pe părți. Prima parte, cine pentru? împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, cu majoritate se adoptă. 5 acum cine e pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, se respinge. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 9, 9 cine pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, și acum votul final cine pentru raport, împotrivă, abțineri, iată, cu majoritate se adoptă. Mulțumesc! Trecem acum la raportul Regner. Este un singur vot. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă ca atare. Felicitări! Apoi uh, raportul Stoianov. Domnule Стоянов, vă rog. Господин председателю, тъй като нямаше дебат по тази точка, ще си позволя. Mulțumesc, domnule președinte. N-a fost dezbatere la acest punct. Așadar, aș dori să fac o scurtă prezentare. Se se referă la o petiție din partea unui cetățean francez adresată Comisiei pentru Petiții. E vorba de un membru al Curții de Conturi. Tact. Așa și se spune aici, ieri am decis să amânăm acest subiect. A fost amânat pentru noiembrie. Nu știu de ce, pentru că nu am fost aici uh, ieri, dar s-a amânat. Așa stau lucrurile. De aceea nu figurează pe lista mea. A fost anunțat în cursul comunicării agendei. Trecem acum la raportul Mastal, că și aici un singur vot. Domnul Rapcai. Domnul Rapcai dorește să mai intervină. Nu știu exact când am discutat acest lucru și eu consider că atunci când experții ne spun cum să votăm, e bine. Însă, am și eu, le-am atras și eu atenția colegilor de la Comisia Emplu, cum că mi se pare ciudat faptul că o astfel de chestiune care vizează ocuparea este tratată în Comisia Libe. Și atât din partea sindicatelor cât și din partea patronatelor am primit e mail unde m-au atenționat asupra anumitor aspecte unde trebuie să le dau dreptate. Însă atunci când este vorba de drepturile Parlamentului, acestea trebuie să aibă întâietate. Dacă așa ar stau lucrurile, încât ni, ni s-ar retrage codecizia, aș spune, în pofida uh, faptului că sunt de acord pe fond, Parlamentul însă nu poate renunța la dreptul de codecizie. Și pentru a mă asigura, am mai parcurs încă o dată acest document și am din ce în ce mai multe îndoieli, <clears throat> pentru că la 153 1, A, B și G, argumentele pentru scoaterea din procedura de codecizie nu sunt uh, corespunzătoare. 153 se spune la aliniatul 2 că Parlamentul European și Consiliul în procedura legislativă ordinară și se elimină trei subpuncte la 1. Da, nu sunt cele care au fost menționate aici, cu excepția unuia. G, însă punctele A și B vor fi tratate conform tratatului în procedura de codecizie. Este vorba așadar numai de punctul G. Așadar, din cauza punctului G, spunem că nu vrem să schimbăm temeiul juridic pentru că pune semnul întrebării procedura de codecizie, ceea ce nu se întâmplă. În plus, 153 se mai spune în mod expres că la propunerea Comisiei Consiliul poate să decidă că și în acele puncte unde nu este prevăzută o procedură legislativă ordinară să, uh, să aibă loc o astfel de procedură legislativă ordinară. Și de aceea trebuie să vă spun că nu mai prea înțeleg de ce renunțăm la dreptul nostru de decizie prin schimbarea temeiului juridic și sunt complet împotrivă. Și deși în lista de vot a grupului nostru, unde ieri mai spuneam că votăm ceea ce ni se recomandă, ă, trebuie să spun însă în această dimineață că nu mai pot face acest lucru, ar fi două posibilități pentru noi să votăm împotrivă sau redeschidem uh, chestiunea pentru a clarifica cele menționate de mine. Nu știu în ce măsură acest lucru se potrivește cu calendarul din uh, comisia responsabilă pe fond, însă recitind tratatul, trebuie să vă spun că pe aceste puncte amintite nu pot fi de acord. Secretatul îmi spune că putem să amânăm încă o dată această uh, chestiune dacă raportorul este de acord. Atunci v-aș ruga să tratăm specific exact această chestiune, acest subpunct bun, atunci vom avea timp să reverificăm acest element. Dacă sunteți de acord, mai amânăm încă o dată. Și am clarificat această chestiune și trecem și este valabil pentru ambele puncte. Ă, la codificări, doamna Olis. I just want da, doream doar să spun clar că nu suntem de acord cu amânarea ultimului punct. Cred că va crea tot felul de dificultăți în uh, comisia de resort. Noi nu cred că e bine să mai întârziem lucrurile. Ui, Same observations. Da, aceeași observație și din partea mea, domnule președinte. mi se spune că în cadrul Comisiei Libere are loc un vot de orientare în noiembrie, ceea ce nu va duce la amânări. Și constat că atât, raportul, atât Raportorul, cât și raportorul din umbră creștin democrațiilor și coordonatorul social-democrat sunt de acord. Încă o dată, Daniel. I am told that mi se spune că asta înseamnă că comisia va trebui să își retragă documentul și procedura să înceapă de la capăt. Asta am înțeles eu și transmit colegilor. Warum muss sie das? De ce trebuie să facă acest lucru Comisia? Yes. It's only they, they, they, they change the legal base, but this is to the plenary to decide. Ja, warum muss sie das dann, die muss doch nur zurückziehen, wenn wir die legal base ändern. Trebuie să retragă propunerea doar dacă schimbăm temeiul juridic, dar dacă o facem sau nu vom vedea în noiembrie, nu decidem astăzi. Facem doar această amânare pentru a pune în aplicare această rezervă de analiză a colegului Rapca. Deci, poate că vom da curs propunerii raportorului asta, încă nu știm încă acum, vă rog. As far as I understand. Da, din câte înțeleg eu, ar fi ca și când am deschide din nou cutia Pandorei. E un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic. Eu sper că știm uh, bine ce facem dacă mai amânăm, că a trecut la Comisia libe, noi ar trebui doar să votăm în favoarea unei, unui temei unic. Nu văd niciun motiv uh, pentru a amâna cu încă o săptămână lucrurile, pentru că deja s-au făcut atâtea în diverse comisii și am spus, este o problemă sensibilă politic, ar trebui să votăm și noi astăzi cu uh, temei unic. Gut, aber ich kann ja feststellen, wie die Lage... Pot însă doar să constat care este situația. Domnul Rapca, încă o dată. <clears throat> atunci sigur că putem să renunțăm la toată activitatea noastră de aici. Pentru că dacă ni se spune că nu avem încotro decât să mai confirmăm, de ce ne mai întâlnim noi aici? Am o argumentație de principiu care nu poate fi dată la o parte așa fără doar și poate. Și de aceea vreau ca să mai putem să ne consultăm încă o dată pe această temă, dacă timpul ne permite. Domnul Weber. Sigur, uh, argumentele sunt clare. S-ar putea ca uh, modificarea fondului să implice modificări, însă amânarea termenului nu duce la uh, dificultăți. Dacă s-au formulat îndoieli argumentate, trebuie să avem în vedere acest lucru. Bun, înțeleg acum că domnul Rapca face o cerere de amânare. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Prime au fost majoritatea, așadar chestiunea se amână. Bun. Trecem acum la codificări, raportul Lopez. Există cineva împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, cel de-al doilea raport Lopez, o reformare. Cineva împotrivă? Abțineri? Restul sunt pentru, se adoptă așadar. Al treilea raport Lopez, și aici o reformare în ceea ce privește solicitanții de azil. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă ca atare. Am reușit să ajungem la finalul voturilor și putem annual accounts that we can maybe postpone the debate. Okay, we can uh, postpone and, this. That was for a, uh, um, collective redress. So, mache ich jetzt folgenden atunci vă fac următoarea propunere în ceea ce privește continuarea, pentru că suntem sub presiunea timpului. Avem mm, deja, am avut deja o discuție la nivelul raportorului în umbră în ceea ce privește punctul 39, codul anual al unor forme de societăți comerciale. Nu consider că se impune să discutăm acest lucru astăzi. Putem să amânăm discuția mm, dată până la care vom avea și un rezultat în cazul trialogului, așadar propunerea mea ar fi de amânare. Sunteți de acord? Da. Apoi, uh, recursul colectiv. Uh, n-aș avea niciun fel de problemă să amânăm și acest punct, pentru că oricum calendarul nu va putea fi respectat, calendarul inițial pe care ni l-am propus, de aceea propunerea mea să amândăm pentru noiembrie. De acord? Da. Apoi, ca următor punct, reuniunea în spatele ușilor închise trebuie să întrerupem pentru două minute până când condițiile tehnice sunt de natură încât să putem continua. <laughs> I was telling, I was